încerc să rămân uh, fidelă față de acest jurământ pe care l-am depus în fața cetățenilor polonezi. Pentru mine aceasta este un simbol despre felul în care trebuie să-i protejăm pe acești oameni. Asta este genul de oameni care apără statul de drept, care trebuie să fie protejați, pentru că ei apără democrațiile, sunt scheletul acestei democrații și al sistemului de care profităm cu toții. Judecătorii și procurorii polonezi sunt baza acestui sistem uh, tripartit și sistemul are nevoie de o protejare a separării puterilor în stat și deci de protejarea democrației. Colegii au spus-o foarte bine. Ceea ce am văzut în Polonia în ultimii ani este de fapt o campanie organizată împotriva exact acestui schelet care ține în picioare sistemul, așa cum a spus-o și Comisia menționând ultimele evenimente din acest domeniu. Instituțiile europene au, făcut, au luat măsuri pentru a apărea statul de drept și cetățenii europeni în Polonia, dar cred că procedura articolului 7 a demonstrat că este prea întârziată, nu este destul de flexibilă pentru ca să facă față tuturor atacurilor la adresa justiției. E nevoie de o viziune mai generală, iar mecanismul pentru statul de drept care va fi propus este unul din instrumentele care ne-ar putea ajuta împreună cu sancțiuni financiare și cu încurajarea societății civile și uh, încurajarea tuturor celor care lucrează împreună. Sper ca președinția croată să meargă după exemplul finlandez, să se ridice în picioare pentru statul de drept, dar puteți să fiți siguri că, indiferent ceea ce s-a întâmplat, acest parlament va continua să se ridice în picioare pentru statul de drept și pentru democrație pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Jörg Madison. Mulțumesc. Voi vorbi în estonă. În primul rând, le doresc multă putere colegilor polonezi. Sper că veți supraviețui și vreau să-i spun uh, antevorbitoarei uh, mele următorul lucru. Ați uh, vorbit cu acel judecător polonez care va vorbi despre jurământul său, dar el cred că a depus acel jurământ uh, în timpul ocupației sovietice, când Polonia era ocupată de Uniunea Sovietică, pentru că altfel, potrivit noi legislații, nu este posibil să fie demis. Deci, practic, el nu lucra pentru Polonia, ci pentru regimul comunist puteți spune ce păcat, dar să învățați din istorie. Acum trei luni au avut loc alegeri în Polonia și 43% dintre oameni au susținut Partidul Conservator Polonez. 43%, aceasta este realitatea. Ei au un mandat puternic de reformă. Apoi, dacă vorbim despre uh, valori și despre statul de drept, și vă rog să nu mă întrerupeți, Puteți tăcea acum și vorbim mai târziu, dar dacă vorbim despre valori, uh, aș dori să mă refer și la dezbaterea de mai devreme legată de al doilea război mondial. Mulți spuneau lucruri în favoarea armatei roșii și cum a salvat aceasta lumea. Asta este în conformitate cu valorile Uniunii Europene să ridicați în slăvi oameni care au ucis milioane de europeni? Gândiți-vă mai bine. Domnule Madison, am un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. L-acceptați? Sigur. Bitte. Herr Kollege, the blue card, you have a blue card. Aveți un cartonaș albastru, vă rog, stimate coleg. Stimate coleg, este ne nemohl počkat. Stimate coleg, aș vrea să vă întreb. N-ați putut aștepta punctul următor uh, de pe ordinea de zi unde discutăm despre premierul Republicii Cehe? în legătură cu abuzul de fonduri UE, care a fost colaboratorul comuniștilor înainte și acum este în Consiliul European și contribuie cu votul său la faptul că aceste probleme pe care le constatăm în Polonia și în Ungaria nu sunt rezolvate deloc. Ați fi putut să așteptați cu intervenția atunci. Oricum, e bine că ați spus-o pentru că nu este adevărat. Unfortunately, I not registered my speaking time for the next session but i will be in the house so i will try to am să încerc uh, să-mi obțin timpul de vorbire cu cartonaș albastru sau catch the eye. Mă, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat această idee. Următoarea vorbitoare, doamna Beata Zidlu. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Sąd... Doamnelor și domnilor, Instanțele din Polonia sunt uh, libere și independente. Polonia protejează statul de drept. Judecătorii pot să protesteze și nimeni nu îi oprește. Oricine spune altceva, minte. Cât privește uh, membrii Parlamentului uh, de aici, care reprezintă Polonia, unii dintre ei fost judecători, știu asta. Am, cu- Acum câțiva ani am sărbătorit în Polonia aniversarea celor ce s-a întâmplat uh, pe 19 ianuarie 2016, când am avut uh, ocazia să reprezint uh, Polonia la o dezbatere în această instituție, după care am discutat despre soluția din Polonia, despre reforme și tot ce era necesar și trebuia făcut și despre ceea ce noi și guvernul nostru am hotărât să facem. Iar în cei patru ani ce s-a scurs de atunci, am făcut niște reforme, uh, reforme sociale, administrative și de altă natură. Iar uh, polonezii ne-au uh, oferit încă un mandat pentru a forma un guvern și a ne continua reformele. În ultimii patru ani am obținut multe, dar polonezii își doresc uh, să ne ocupăm de toate reformele pe care le-am promis, inclusiv de reforma sistemului judiciar, pentru că acesta trebuie să servească oamenilor și nu să protejeze privilegiile uh, unui număr uh, mic de oameni. Cu mai multe ocazii, guvernul uh, polonez, inclusiv eu însă, acum patru ani, în această sală, am explicat de ce trebuie să reformăm justiția. Este vorba despre justiție care nu a fost reformată pe durata procesului de tranziție și care este o relicvă uh, a uh, statului comunist. Comisia știe asta, și dumneavoastră la fel. De aceea ne-am hotărât să facem aceste reforme. Acestea sunt în conformitate cu Constituția poloneză, în conformitate cu uh, dreptul uh, european și cu dorința poporului polonez. Am fost întotdeauna deschiși uh, către dialog am fost întotdeauna deschiși să clarificăm lucrurile. Însă, pentru a exista un dialog, e nevoie de doi parteneri. Dar mie mi se pare că uh, Comisia și Parlamentul European nu doresc acest dialog. Președintele întrerupe vorbitoarea. Ich möchte, ich möchte die, die... Aș vrea să aplic regula pe care a aplicat-o colegul meu în dezbaterea anterioară. Un vorbitor nu poate să ridice decât un singur cartonaș albastru și nu voi accepta cartonașe albastre din partea cuiva care se află pe lista de vorbitori. Deci nu pot să-i dau cuvântul decât domnului Sikorski acum și să-l rog să-și pună întrebarea. mulțumesc foarte mult domnule președinte doamna fost prim ministru din umbră spune că totul este conform cu Constituția ce se întâmplă în Polonia, dar de fapt doamna Sidlo este cea care a spus că sentințele Curții Constituționale n-ar mai trebui să fie publicate și astfel a început încălcarea Constituției în Polonia și așa a început și încălcarea statului de drept. De fapt, dumneai a fost foarte părtinitoare în această problemă pentru că și uh, față de dumnea ei au existat uh, audieri care, 26 de audieri care fuseseră programate din cauza încălcării Constituției. Mulțumesc! Cartonașul albastru, vă amintesc, este destinat întrebărilor și nu pentru ca să participați prin el la dezbatere, deși nu sunteți pe listă. Îmi pare foarte rău, dar următorul vorbitor este domnul Arvanitis Constantinos. Era un răspuns, nu era o întrebare ce ați spus dumneavoastră. Domnule președinte, nu a fost o întrebare, dar totuși domnul Sikorski a mințit și ar trebui de fapt să îl atac în justiție. Nu există nicio procedură împotriva mea. Domnule Sikorski, dumneavoastră sunteți un mincinos și sunteți nedemn de mandatul în Parlamentul European și nici pe, ca să reprezentați poporul polonez nu sunteți demn. Mulțumesc. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog să aveți grijă cu astfel de exprimări și cu astfel de luări de cuvânt în care îl acuzați pe un coleg de ceva. De aceea purtăm o dezbatere aici despre statul de drept până la urmă în Polonia. Este tema discuției și doamna comisar a făcut o introducere. Așa că trecem mai departe. Următorul vorbitor, domnul Halitski. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Grecia și reprezint grupul de stânga, GUE NGL. Noi suntem destul de reținuți în ceea ce privește intervenția Uniunii Europene în statele membre, pentru că și noi avem o experiență destul de dură în Grecia cu programul de austeritate al Troicii. Dar la acest program cu Polonia sunt de acord cu întocmirea unui raport care să nu se ocupe numai de sistemul justiției, ci și de toate drepturile fundamentale care sunt în criză în momentul de față. Aceasta a fost și părerea grupului meu încă de la început și, în general, grupurile progresiste asta doresc. În Polonia, în momentul de față, judiciarul este depreciat în favoarea executivului. Independența judecătorilor este în pericol, am auzit-o deja astăzi. Este vorba până la urmă și de uh, pro- problematica interzicerii întrebărilor preliminare și cererilor de decizii preliminare care vor fi sancționate. De aceea au ieșit pe stradă judecătorii și noi vrem să cerem libertatea presei, libertatea de asociere, libertatea de expresie. Noi ne implicăm pentru toți cei care se află în pericol acum. Noi vrem exact o astfel de Europa cu aceste drepturi. Nu vrem o Europa obscurantistă care se bazează pe temeri și de aceea eu cred că trebuie să-i susținem pe judecători. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă rog, trebuie să-mi cer scuze la dumneavoastră pentru că din cauza intervenției cu cartonașul albastru, deja eu ajunsesem la următorul vorbitor după vorbitorii numele grupurilor, dar de fapt abia acum trecem la dezbaterea în care intervin membrii în nume individual și îl rog pe domnul Halitski acum să ia cuvântul un minut. Pani Șidło, democrații suverene... Mulțumesc. Domnule Șidoa, într-o democrație legea contează. Constituțiile trebuie să fie respectate. Niciun, nicio coaliție de guvernare, niciun partid uh, aflat la guvernare nu are dreptul să încalce legea. Această dezbatere nu este despre Polonia, ci despre Uniunea Europeană și statul de drept. Și judecătorii polonezi nu pot fi disciplinați sau sancționați pentru că aplică legea. În astfel de cazuri, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze și de aceea vreau să mulțumesc Comisiei pentru asta. În calitate de șef al delegației uh, poloneze în cadrul PPE, suntem pentru o rezoluție care să protejeze și să consolideze Uniunea Europeană. Fără stat de drept nu există libertate. Danke. Uh, Mulțumesc. Acceptați un așa albastru din partea domnului Iachi. No, Herr Iachi is on the speaking list. Nu. Ivan auch auf der Rednerliste. Erați pe lista vorbitorilor și dumneavoastră, nu pot să vă dau cuvântul, deci trec la doamna Spurek, doamna Silvia Spurek are cuvântul. Dear Mr. President, uh, dear colleague. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Acum vedem Polonia ca fiind un carnaval perpetu al distrugerii sistemului judiciar. Ca uh, comisar adjunct pentru drepturile omului și ca membru al Parlamentului European am asistat la ce se întâmplă, la dezmembrarea uh, uh, Curții uh, Supreme, la un monopol, la numirea judecătorilor și așa mai departe. Uh, Vedem acum uh, propusă lege Mazol care uh, va afecta încă și mai mult independența judecătorilor. Nu e niciun dubiu că toate aceste schimbări uh, încalcă în totalitate statul de drept și îmi pare rău să spun că acțiunile întreprinse de societatea civilă deocamdată, protestele judecătorilor și activarea procedurii în baza articolului 7, cu toate au fost cu toate le-au fost ineficiente. Uh, și asta înseamnă că acum trebuie să facem pași suplimentari. Ar trebui să uh, se suspende operațiunile Camerei Disciplinare a Curții Supreme și să se insiste pe respectarea statului de drept uh, în Polonia prin legarea uh, banilor europene de uh, statul de drept. Doamna uh, Sofie Invel, are cuvântul acum. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru intervențiile sale hotărâte. Dar către colegii polonezi de la ECR, dumneavoastră vă justificați uh, acest asalt asupra justiției referindu-vă la comuniști. Dincolo de faptul că aceasta e de acum 30 de ani și unii judecători sunt destul de tineri, Ceea ce mă frapează este că unile din partidele din grupul uh, dumneavoastră, de exemplu Forum for Democrație din Olanda, folosește exact același limbaj în țara mea pentru a ataca justiția acolo și noi n-am avut niciodată comuniștii la putere. Deci este clar că e un pretext pentru ca să poți acoapara justiția. Ceea ce mă mai frapează, dincolo de aceasta, este că mergeți împotriva interesului poporului dumneavoastră, pentru că, de fapt, polonezii sunt printre cei mai pro-europeni din Uniunea Europeană, dar dacă nu recunoașteți Comisia Europeană, Autoritatea Curții Europene de Justiție, deciziile pe care le ia Parlamentul European sau nici nu recunoașteți tratatele, atunci vorbim despre un fel de polexit până la urmă. Dumneavoastră le-a spus cetățenilor când ați fost la alegeri, când ați, ați candidat sau i-ați mințit. Așa că haideți înapoi mai bine, respectați valorile europene și lăsați Polonia să stea în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Invelt. Acceptați un cartonaș albastru? Doamna Zalewska dorește să vă adreseze o întrebare, da? Vă rog. Doamna Zalewska, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragă colegă, dumneavoastră formulați lucruri, dar nu prea știți despre ce vorbiți. Mai bine să ne dați un exemplu de o purificare de care ați vorbit dumneavoastră, de fapt, atunci când ați spus ceea ce se întâmplă cu judecătorii. Vreau să ne dați exemple despre încălcarea valorilor europene. Polonezii iubesc Uniunea Europeană și își doresc și o reformă a justiției. Dați-ne un exemplu concret, vă rog, și îl rog pe domnul președinte, de asemenea, să aibă grijă ca dumneavoastră să nu mai uh, repetați numai ceea ce citiți în mass media, ci să ne dați exemple concrete. Doamna Invelt, vă rog să răspundeți. Da, dragă colegă, dumneavoastră nu trebuie să mă credeți pe cuvânt puteți să îi ascultați pe judecătorii polonezi care sunt așezați la galerie. Dacă nu ascultați judecătorii care au jurat loialitate față de Constituția poloneză, poate că vreți să ascultați opinia imparțială a Curții Europene de Justiție. Dacă nu recunoașteți Curtea Europeană de Justiție, nu puteți fi un membru în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Doamna Stric are cuvântul acum. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Săptăm ă, weekendul trecut, judecătorii din peste 20 de țări europene s-au adunat la Varșovia pentru a-și susține colegii polonezi în lupta pentru protejarea independenței justiției și au fost sprijiniți de mulți cetățeni polonezi care cer acțiune la nivel european. Aplaudăm uh, uh, faptul că Comisia a apelat la Curtea Europeană de Justiție uh, pentru a impune o măsură, pentru a pune capăt acelei camere disciplinare. Știm că această procedură procură acoperă doar una dintre multiplele amenințări la adresa statului de drept în Polonia. Judecători din întreaga Europa vorbesc uh, despre uh, aceste încălcări periculoase și în, în același timp liderii noștri din guvern uh, tac. Nu există audieri regulate, nu există recomandări și nu se iau măsuri uh, legale. Acestea sunt măsuri pe care le poate lua Consiliul fără unanimitate. Întrebarea mea pentru Consiliu și prin intermediul Consiliului către celelalte state membre este simplă. Cât de departe trebuie să meargă guvernul polonez înainte să începeți să apărați în mod activ valorile europene? Mulțumesc foarte mult. Acceptați uh, un cartonaș albastru? Da. Persoana de la numărul 77. 277, îmi cer scuze. O întrebare, vă rog. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Nu vreau să cred că este un război uh, polono-polonez. Așa că nu am să mă adresez colegilor din PPE, ci tuturor celorlalți colegi. Unde erați când uh, cei care sunt aici și care erau în guvern uh, au intervenit cu serviciul secret în la sediile de ziare. Unde erați la momentul respectiv? Mulțumesc. nur noch einmal Aș dori, vă rog, să mai subliniez încă o dată că suntem așezați aici, în această sală, împreună, pentru a asculta declarațiile Comisiei și Consiliului despre audierile în curs în conformitate cu articolul 1, aliniat, 7, aliniatul 1 din TUE. Vă rog să înțelegeți că trebuie să ne limităm la această dezbatere. Aș vrea acum să răspundem la întrebarea pe care a pus-o colegul și după aceea continuăm în această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pot să răspund la această întrebare, pentru că este o întrebare complet arbitrară. Ceea ce discutăm aici este amenințarea față de statul de drept în Polonia și o adevărată democrație recunoaște separarea puterilor în stat și sistemul de separare a puterilor prin care trebuie să respectăm și majoritatea, dar nu numai, ci și minoritățile și drepturile tuturor din această țară. Și sper ca polonezii și politicienii polonezi să se uite la fapte, să se uite la valorile Uniunii Europene pentru ca să vadă de fapt unde nu respectă și ce nu respectă. Mulțumesc. Domnul Maximilian Cra este următorul vorbitor. Yeah. și domnilor, sunt avocat în Germania și, bineînțeles, Avocații uh, judecători, îmi cer scuze, sunt desemnați de Ministerul Justiției. Separarea puterilor în stat înseamnă că judecătorul este liber în decizia sa în cazuri punctuale. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că judecătorii caută ei cine va deveni judecător, cum se vor uh, derula procedurile în instanță și așa mai departe. E o specificitate uh, în Apoloniei că judecătorii uh, se aleg dintre ei și își uh, desemnează urmașii. E o practică veche care suspendă separarea puterilor în, state, în stat. Separarea puterilor în stat presupune că judecătorii nu se pot numi între ei, nu se pot promova și nu se poate un judecător controla el însuși dacă respecte regulile. Iată de ce uh, sunt impresionat cum se cere aici, în numele separării puterilor în stat, tocmai să se suspende această separare a puterilor în stat. După ce la ora actuală am uh, primit mai multe cartonașe albastre simultan și acestea au fost întotdeauna comunicate destul de târziu. Prin ridicarea mâinii aș dori să vă rog să folosiți sistemul electronic, astfel încât să pot ști cine, în ce ordine s-a înscris la cuvânt și pentru a ști cine dorește să adreseze o întrebare. Pentru a imprima în acest fel o anumită ordine a dezbaterii. Acum Urmează doamna Vișniețca. Panie președinte, șanovni państwo. domnule președinte, doamnelor și domnilor. Doamnă comisară jourov dumneavoastră ați încurajat autoritățile din Polonia să se consulte cu Comisia în ceea ce privește modificările sistemului judiciar din Polonia. Doamnă comisar, dați-mi voie să vă spun următoarele. Uniunea Europeană nu este o Uniune a Republicilor Sovietice, suntem o Uniune a statelor care vor să aibă o misiune comună, însă suntem țări uh, separate, independente și ne vom menține competențele în ceea ce privește mm, sistemul nostru judiciar. Polonia este o țară liberă, mândră și nu merităm să fim uh, târâți în noroi aici. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că avem opoziția pe care avem în Polonia și care are doar un singur obiectiv, să, pătească, uh, să pătească numele țării în străinătate. Este un bun exemplu de dezinformare și uh, de a face rău proprii sale țări există aici oameni din diferite uh, grupuri politice aici, din diferite state, dar nimeni nu se comportă atât de rău precum reprezentanții așa zisei platformei civice. Doamnelor și domnilor, despre ce este vorba? Puteți, uh, dacă vreți, să încercați marea cu degetul și să vedeți până unde puteți să mergeți Uh, și să uh, preluați din competențele statelor membre. Când vă întoarceți în Polonia, dragi membri ai opoziției, cum veți explica uh, cetățenilor că vreți să, să um, reface statul de drept? Acertați o întrebare cu catenașul albastru? Da. Doamna Lukașevska. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare uh, cât se poate de concretă. Vă rog frumos să-mi arătați acte legislative, acte legislative uh, care ar îmbunătăți sistemul judiciar din Polonia, astfel încât să se respecte separarea între putere, între puterea politică și puterea uh, judiciară. Puteți să răspundeți. Stimată doamnă, dacă ați putea să citiți și să înțelegeți, atunci n-ați fi pus această întrebare. Dați-mi voie să vă asigur, stimată doamnă, că toate amendamentele noastre îmbunătățesc funcționarea sistemului judiciar în Polonia. În Polonia, deseori justiția a fost uh, prea dură cu cetățenii de rând, i-a oprimat. Noi vrem să schimbăm acest lucru și am promis cetățenilor noștri că vom reforma sistemul judiciar. Gracias. Jueces perseguidos. Mulțumesc judecători eh, atacați pentru că au cerut respectarea statului de drept, introducerea unor zone fără persoane din grupul LGBTI, persecuție, incriminare la școală, limitarea dreptului de expresie și de informare, pe scurt, încălcarea drepturilor omului. E dramatic, acest lucru se întâmplă într-o țară a Uniunii Europene. Trebuie să fim exigenți și nu doar eh, pentru ca guvernul polonez eh, să nu rămână nepedepsit în ceea ce privește respectarea drepturilor prevăzută în Carta UE, ci în ce privește uh, sancționarea discursului de extremă dreaptă. Să nu uităm uh, că pentru a pune, a, a pune o președintă din aripa extremei drepte în Comisia Europeană înseamnă să normalizezi extrema dreaptă. Asta înseamnă, practic, să negi uh, istoria. E o concesie făcută extremei drepte. Haideți să nu ne transformăm în complice ai acelora care doresc să ne întoarcem în vremurile cele mai întunecate. Să revenim la spiritul Europei antifasciste. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul González Pons. As a lawyer, I'm deep... În calitatea mea de avocat, sunt deosebit de mișcat de protestele judecătorilor polonezi de sâmbătă trecută. Cerem guvernului polonez să respecte Constituția, o Constituție europeană, să respecte pe judecătorii polonezi, care sunt și judecători europeni, să respecte sistemul judiciar din Polonia, care aparține sistemului european. De asemenea, la fel, și în același fel cerem fiecărui stat, indiferent dacă este din vest, est, nord sau sud, să respecte sistemul judiciar. Apărăm dreptul poporului polonez de a avea o justiție independentă în care să aibă încredere. Nu atacăm guvernul Poloniei, însă apărăm poporul polonez, pentru că trebuie să alegem între acest, dacă ar trebui să alegem între guvernul polonez și poporul polonez, știm deja pentru cine vom vota. Și, în sfârșit, colegilor de la ECR îi întreb, vă dați seama cât de mult guvernul dumneavoastră face rău țării dumneavoastră? Domnule Ponț, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Cernet? Yes, Mr. Cernetski. Da, domnule Cernețchi. Vă mulțumesc. Doresc să spun că cetățenii polonezi pe care i-ați menționat și vă mulțumesc, de șase ori ne-au făcut să câștigăm alegerile, deci uh, mă bucur că vă pasă de ei. Dacă tot vorbiți acum despre Uniunea Europeană, este important și pentru noi, pentru că suntem un stat membru. Cum comentați faptul că țara dumneavoastră a respins verdictul Curții Europene de Justiție în ceea ce privește uh, deputații din Catalonia? Domnule Pons, puteți să răspundeți? Două lucruri de spus. Unul în engleză, unul în spaniolă. În engleză, mințiți și spaniolă mințiți. Curtea Supremă din Spania a acceptat hotărârea Curții uh, Europene de Justiție. Deci este o mare diferență. Curtea Supremă din Spania respectă statul de drept. Mințiți și sunteți un mincinos. Nun, nun ist zu Wort gemeldet, meine... Are Cuvântul acum, doamna colegă vicepreședinte, doamna Barley. Mulțumesc! Ieri, Comisia Europeană a solicitat Curții Europene de Justiție să uh, ceară um, Poloniei să suspende um, acea cameră um, a Curții, Supri, a Curții Supreme. Sper că se va face cât se poate de repede. Astăzi se dezbate în Senat însen, însenați de altfel uh, partidul PIS și-a pierdut uh, majoritatea. Și vedem ce se întâmplă uh, pentru că președintele Senatului este supus unei campanie, campanii de denigrare. Polonii au ieșit în stradă, oameni curajoși și am avut și uh, juriști, avocați, judecători care au venit aici uh, Uh, iarăși oameni uh, curajoși. Am înțeles, doamnă Sidlo, că asigurați și garantați că nu va exista niciun fel de consecință pentru acești oameni care au venit să vorbească cu noi. Vă cred pe cuvânt um, și aș vrea să știu ce le spuneți judecătorilor care deja suferă uh, de Um, consecințele faptului că vor să aplice dreptul european. Ce se întâmplă în Polonia este dramatic, este nici mai mult, nici mai puțin un atac la fundația Uniunii, Uniunii Europene, pentru că practic se dorește să li se interzică judecătorilor să aplice dreptul european. Ați vorbit de comunism, dar atunci de ce ați numit pe Stanislav Piotrovici în Curtea Supremă, care în anii 80 a urmărit ca procuror al regimului uh, membrii ai opoziției. Explicați-mi asta. Mulțumesc, domnule președintele, domnul Iachi Patri. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bun, dacă regimul nostru este atât de uh, rău, ce putem să spunem despre regimul dumneavoastră, care a primit jumătate din sprijinul nostru la vot? E foarte tipic, vorbiți în termeni generali în această seară. Nimeni nu a spus cum s-a politizat uh, alegerea judecătorilor. Dacă chiar s-ar fi întâmplat asta, s-ar putea pune întrebări suplimentare. Doamnă Iurova, cum se aleg judecătorii în Republica Cehă? Și dacă am intra în detalii, am ști. Mă bucur că a luat cuvântul și o colegă din Germania. Știți că în Polonia judecătorii îi aleg, îi aleg pe judecători? Cum sunt aleși uh, judecătorii în Germania? De curând, un membru al Bundestagului a devenit judecător și aveți uh, tupeul să ne vorbiți nouă despre independența uh, justiției, vorbiți despre libertatea de exprimare. Să vorbim și despre avocații francezi și cum au fost ei eliminați din uh, Curtea de Apel franceză. Sunt lucruri pe care le știm cu toții. Dintr-un motiv sau altul, Polonia este un obstacol pentru dumneavoastră, pentru că ea nu se mai agață de poala Germaniei și nu acceptăm migranții pe care doriți să ni băgați pe gât, Polonia devine un, un stat suveran și asta vă deranjează. Mulțumesc, spune președintele din, în, la uh, final Comisia va uh, avea cuvântul pentru răspuns. Avem o solicitare de cartonaș albastru. Acceptați? Din partea doamnei Ana Donat. Donat? Doamna Donat. Do you have a question? Thank you so much, uh, Mr. Mulțumesc Domnule Iachi, știu că vă pricepeți, la fel ca prietenii maghiari, să, să ne distrageți atenția, dar astăzi ați fost prezent când uh, judecătorii polonezi au prezentat schimbările sistemului de justiție. Unele elemente uh, nu respectă legislația europeană, cum a confirmat și Curtea Europeană de Justiție, cum sunt uh, curțile disciplinare. Aș vrea să știu ce consultare publică s-a făcut. Conform judecătorilor, niciuna. Veți uh, respecta decizia Curții de Justiție sau veți face ca până acum și o veți ignora? Mulțumesc. Ați menționat sau ați, ne-ați acuzat de încălcări ale legii, dar nu ați menționat nimic uh, concret. Un coleg din Spania l-a acuzat pe colegul meu că minte în ceea ce privește Spania. Bun, dacă ar fi să respectați verdictul Curții Europene de Justiție, aș vrea să știu când îi veți elimina din închisoare pe colegii dumneavoastră. Mulțumesc, are cuvântul domnul Lenars. Excuse me. Our next speaker from... Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea grupului PPE este domnul Lenares. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Protestele de la Varșovia au fost remarcabile. Oamenii au ieșit, judecătorii au ieșit în stradă să protesteze împotriva subminării justiției. Ne-am dat seama în acest fel cât de gravă e situația. E un nou pas în um, deteriorarea independenței judecătorilor. Justiția nu poate, fi, nu poate funcționa dacă sunt demiși judecătorii independenți nepartinici. Da, justiția e oarbă și e expusă conflictului pentru putere, însă nu e o gălăgie de care să aibă nevoie societatea. Că Polonia poate coopera cu alte state, poate să se bazeze pe sprijinul din partea celorlalte state. Comisia Europeană poate asigura respectarea statului de drept în Polonia. Judecătorii nu trebuie lăsați de izbeliște, trebuie să ne implicăm cu toții. Doamna Birgit Sipel. Vielen Dank. Democrația în Polonia e în pericol. Parlamentul a adoptat, în ciuda protestelor masive, un, o lege pentru disciplinarea judecătorilor. Sunt amenințați cu amenzi, cu um, pedepse disciplinare sau cu concedierea, dacă pun sub semnul întrebării, decizia vreunei caure. Se vorbește despre o lege căluș, pe bună dreptate. Dezbaterile de astăzi uh, Um, intervin după mai multe dezbateri din uh, ultimei ani. Mă simt ca în filmul Ziua Cârtiței. Cât timp va mai sta Consiliul uh, cu mâinile în sân și va face audieri care nu duc la nimic? Cât timp Comisia va Uh, se va mulțumi cu proceduri și cu scrisori oficiale. Folosiți în sfârșit toate instrumentele pentru o Europa democratică și care se bazează pe statul de drept înainte să fie prea târziu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Fitzgerald. Vă rog. Dacă n-am avea valorile noastre comune, libertatea de exprimare, drepturile omului, statul de drept, democrație, Uniunea Europeană nu ar putea să existe. Pe aceste valori ne bazăm noi în Parlamentul European zi după zi și sunt esența identității noastre europene. De aceea discutăm astăzi aici, pentru că în Polonia aceste valori, din păcate, sunt amenințate de acțiunile actualului guvern Măsurile luate pentru a modifica situația prin uh, invocarea articolului 7, de fapt, nu au dat cine știe ce rezultate. Există două opțiuni pe masă. Sper sincer că guvernul polonez uh, se va răzgândi și va respecta sistemul judiciar, așa cum sublinează comunicarea Comisiei din decembrie. Îi lansez acest apel și să nu mai nege realitatea, dar există și a doua opțiune – Consiliul trebuie să continue procedura în temul articolului 7 și să o folosească în mod eficient. Nu mai putem să uh, acceptăm situația de stand-by, pentru că nu putem să acceptăm nedreptățile. Atunci când statul de drept este amenințat, trebuie să fie protejat. Vă mulțumesc, domnul Simoșevici. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte Guvernul aflat la putere în Polonia continuă să demoleze statul de drept. În decembrie, Camera Inferioară a Parlamentului a adoptat un act legislativ care deschide calea înspre pedepsirea celor judecători care pun în aplicare deciziile CEJ. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci independența judiciară va dispărea complet. Președintele Senatului, care a venit la Bruxelles să discute despre acest subiect cu doamna Vera Iurova, a fost acuzat în mod oficial de guvern de a fi atacat interesele fundamentale ale Poloniei, iar procurorul general a vorbit în public de posibilitatea de a-l acuza pe președintele Senatului de activități neconstituționale. Expus nu e doar statul de drept, ci amenințate sunt și libertățile fundamentale și drepturile democratice. Iată de ce este necesar ca Parlamentul, Comisia și Consiliul să intervină. E un test privind credibilitatea acestor instituții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Poșpișil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Uh, am să reacționez la ce a spus domnul Iachi, care a vorbit despre sistemul judiciar din Republica Cehă. Eu am fost ministrul justiției în Republica Cehă și m-am ocupat de reforma sistemului nostru. Am avut probleme asemănătoare cu judecători foști comuniști, dar niciodată nu am făcut uh, Uh, apel la o mm, scădere a vârstei de pensionare sau alte astfel de modificări, deși să știți că ne confruntam cu probleme asemănătoare. Deci vă rog frumos să nu arătați cu degetul Republica Cehă și încercați să faceți o reformă corectă în Polonia și să respectați statul de drept. Doamna comisar Iorova uh, <laughs> are multe bătăi de cap și îi țin pumnii ca să poată să convingă guvernul polonez că poate să facă o reformă postcomunistă respectând statul de drept. A fost cu putință în Republica Cehă și e rândul dumneavoastră acum să respectați pe deplin principiile statului de drept și să aveți o justiție necomunistă. Domnul Robert Bitron. Prawo i Sprawiedliwość mam dla was złą informację dzisiaj. Ești wolne... Mulțumesc. Am o veste proastă pentru cei de la pace și justiție. Justiția este liberă atât și va fi liberă atât timp cât suntem în viață. Puteți să încercați să ne puneți căluș, însă societatea poloneză va ieși în stradă și va protesta atâta timp cât este nevoie pentru a apăra Constituția, statul de drept și ordinea constituțională a țării noastre. Vom continua să dăm dovadă de solidaritate și în acest Parlament European. Pentru că dumneavoastră, dumneavoastră sunteți o amenințare la adresa statului de drept din Polonia și din întreaga Uniune Europeană. Vă avertizez, dacă continuați pe această cale, vă veți regăsi în poziția de a fi și mai izolați. Veți fi mai aproape de uh, Belarus și de Rusia decât de Europa dacă continu- și veți uh, folosi manipulările din aceste țări. Tot vorbiți despre elite. Dar cine este elita în Polonia acum? Dumneavoastră, sunteți noua elită neocomunistă din Polonia. Aveți uh, televiziunile, conduceți parlamentul, aveți reprezentanți peste tot, însă solidaritatea noastră nu o veți putea distruge. Mulțumesc, urmează domnul Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu vin din România și în România guvernul anterior a încercat să slăbească sectorul judiciar și să atace statul de drept și am văzut cum oamenii au ieșit în număr mare în stradă pentru a protesta, au ieșit cu steagul european în mână, cerând, așteptându-se ca instituțiile europene să le stea alături. Ce am făcut? Președintele statului a convocat un referendum, iar oamenii au vorbit răspicat. Peste 85% din persoane au spus că vor un sector judiciar puternic, nu vor amnistie în masă. Iată de ce de aici, de la Strasburg, din Parlamentul European, le spun cetățenilor din Polonia, vă auzim, suntem alături de voi și vă vom apăra și le spun același lucru judecătorilor din Polonia. E datoria noastră, o vom îndeplini, vă vom fi alături pentru a apăra valorile Europei, valorile europene oriunde, în orice colț al Europei. Orice încercare de a intimida judecătorii este inacceptabilă și Parlamentul European o va combate cu fermitate. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Tun Honstein. Aveți un cartonaș albastru? Domnule Mureșan, acceptați acest cartonaș albastru? Da, îl accept, pentru că vreau să vorbesc mai mult. Doamnă Thun Hornstein. Dragă coleg, ați vorbit cât se poate de clar și ferm am o întrebare. Vreau să vă întreb. După părerea dumneavoastră, ce nume ați da folosirii unor um, proceduri disciplinare împotriva judecătorilor? Și domnul Jurec, judecător, de altfel și domnul Marchievici, de asemenea judecător, se află aici în sală, a făcut obiectul unor 55 de proceduri uh, disciplinare legate de aplicarea deciziilor CEJ și adresând întrebări preliminare către CEJ. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mulțumesc, stimată colegă, pentru această întrebare. De fiecare dată când politicienii vor să pună mâna pe putere, vor să acapareze, vor încerca să elimine opoziția, să atace justiția independentă și își vor dori, bineînțeles, să aducă sub controlul lor um, justiția și judecătorii. Întotdeauna e un semn de rău augur atunci când guvernul dorește să limiteze libertatea judecătorilor. Justiția e o putere separată, independentă în stat și așa ar trebui să rămână. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a trece la procedura intervențiilor spontane, are cuvântul domnul Arnicovici. Michael? Cu microfon, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, această dezbatere ilustrează foarte bine ce guvern avem la putere în Polonia. Propagandă, țipete, afirmații prostești, nu este o dezbatere doar despre Polonia, ci despre viitorul Europei, despre securitatea și viitorul copiilor noștri. Dacă uh, lăsăm uh, uh, ilegalitatea să înflorească, indiferent unde în Uniunea Europeană, va fi vina noastră. Judecătorii nu vor mai fi imparțiali dacă uh, se simt uh, sub presiune, dacă riscă să fie pedepsiți și dacă într-o zi vinovații vor fi pedepsiți, nu vor fi pedepsiți și nevinovații vor fi, va fi eșecul nostru, vina noastră. Unii spun că acești oameni joacă în echipa lui Putin. Mulțumesc. Continuăm acum cu procedura intervențiilor spontane. Am primit mai multe solicitări. Voi accepta o solicitare din partea uh, fiecărui grup. Începem cu domnul Zdehovski. Pane předsedo, vážení kolegové, vážení přátelé. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Niciunii dintre dumneavoastră nu pot spune că uh, sunt subiectiv în ceea ce privește Polonia. Întotdeauna am fost un prieten al Poloniei și întotdeauna voi apăra președinția între Cehia și Polonia. Dar cu toată sin- sinceritatea, când am citit uh, proiectul dumneavoastră de reforma justiției, m-a luat cu frisoane. Nu voi și nu vreau să uh, condamn Polonia. Întotdeauna v-am apărat. Dar să folosim această dezbatere nu pentru a ne certa, ci pentru a mm, sta la, la o masă și a discuta despre această reformă. Nu e vorba despre a critica pe cineva, însă trebuie spus foarte clar că unele dintre elementele din reforma dumneavoastră întreg în, trec anumite limite care nu au fost uh, trecute în uh, alte state membre. Mulțumesc, domnul Habib. Yeah, ladies and gentlemen, Poland is one of the greatest Domnilor și domnilor, Polonia e una din uh, națiunile cele mai mărețe din uh, Europa și din Uniunea Europeană. Are o tradiție, are o istorie îndelungată de democrație, de altfel a practicat democrația înaintea oricărei alte națiuni moderne în Uniunea Europeană. Polonia a luptat 45 de ani pentru a-și dobândi libertatea față de URSS. Nu există o instituție care să fie desemnată, o curte politică unde CEJ are 28 de persoane desemnate politic, nu e o instituție care să aibă un guvern uh, sub forma unei comisii care e neales direct atrage la răspundere partidul um, drept și, dreptate și justiție, care a fost ales de două ori pe baza unui program care prevedea și reformarea justiției, ce vreau să-i spun partidului PIS să nu respecte această instituție fără onoare, Polexit, noi vă vom sprijini. Doamna Beata Kempa. domnule președinte. Domnule Biedron, dumneavoastră sunteți mai apropiat de Belarus și Rusia pentru că cei care vă sprijină și votează pentru dumneavoastră sunt uh, urmașii uh, celor care au venit din aceste țări. Uh, care dintre dumneavoastră a citit cu adevărat uh, actul legislativ pe care îl criticați? Doamnă comisar Iurova, spuneți că trebuie să-i ascultăm pe judecători. Vă rog să veniți în Polonia și să discutați cu miile de victime ale sistemului nostru judiciar, mii de oameni care au avut de suferit. Un bărbat a fost uh, omorât pentru că a aruncat cu noroi în altcineva și știți ce s-a întâmplat uh, cu uh, asasinul? Nu a plătit așa cum trebuia. Ex- Până și eu am avut de suferit de pe urma unei incendiu și vinovatul încă se plimbă liber pe străzi. Deci suntem foarte mulți care am suferit din cauza faptului că sistemul nostru judiciar nu funcționează cum trebuie. Iată ce vreau eu să vă spun. Să nu țineți cu opoziția. Äh, Nu-l văd pe domnul Giordadura. Cu aceasta dezbaterea se încheie. Am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Mr. President. Uh, let me address... Mulțumesc, uh domnule președinte. Dați-mi voie să abordez câteva elemente menționate în uh, dezbatere, cel puțin despre statul de drept în Polonia. Aș dori să revin la decizia de ieri a Colegiului uh, Comisarilor de a solicita Curtea Euro- Curții Europene de Justiție să ia măsuri uh, intermediare în contextul procedurii de infringement actuală pentru a suspenda funcționarea Camerei Disciplinare a celei de-a, de-a doua curți. După cum a explicat și doamna Iurova, în ciuda hotărârii Curții de Justiție, judecătorii uh, instanțelor ordinare vor care uh, vor să implementeze aceste um, hotărâri uh, sunt supuși măsurilor disciplinare și, curtea, și Camera Disciplinară continuă să funcționeze, ținând cont de aceste măsuri uh, disciplinare. Am solicitat deja în decembrie serviciilor comisiei să uh, monitorizeze situația și să ia măsurile pregătitoare necesare pentru a uh, permite luarea de măsuri cum au fost cele luate ieri. Era urgent și necesar. În ceea ce privește noul proiect de lege um, care este pe rol în momentul de față în Polonia, Comisia de la Veneția urmează să dea un aviz. Este important ca recomandările Comisiei de la Veneția să fie în totalitate implementate în procesul legislativ. Comisia a solicitat autorităților polone să nu continue cu procedurile pentru acest nou proiect de lege înainte de a uh, duce la bun sfârșit consultările necesare. Avizul Comisiei de la Veneția va fi o contribuție și către evaluarea comisiei. Am auzit multe apeluri pentru un nou mecanism pentru statul de drept. Vă asigur că comisia va lucra la o conferință cu privire la un mecanism pentru statul de drept european cât se poate de repede. Va acoperi uh, Uh, toate statele membre și va um, însemna de fiecare dată o sinteză a evoluțiilor în ceea ce privește statul de drept uh, în toate statele Uniunii Europene, inclusiv probleme sistemice, um, lipsa um, independenței curților ce trebuie să fie independente și imparțiale și chestiuni ce țin de pluralismul media. Asta ne va permite să identificăm și să prevenim din timp um, probleme în domeniul statului de drept. Aș dori să spun că fiecare sistem de justiție este diferit și întotdeauna trebuie să fie văzut um, analizat dintr-o perspectivă cuprinzătoare. Nu putem uh, să um, luăm separat o prevedere dintr-un stat membru și să o comparăm cu o altă măsură individuală dintr-un alt stat membru, fără să analizăm contextul sistemului uh, de justiție și întregul sistem de uh, echilibrare a puterilor în aceste, stat membre, în aceste state membre. Curtea Europeană de Justiție a subliniat faptul că organizarea justiției uh, cade sub competența statelor membre, însă este în continuare valabil faptul că atunci când se exercită această competență, statele membre trebuie să-și respecte obligațiile ce decurg din, legi, din uh, dreptul european. Statul de drept este baza noastră, fundația noastră și nu poate fi compromis. Trebuie să ne asigurăm că este respectat uh, peste tot în concluzie, domnule președinte, Comisia va continua să monitorizeze situația din Polonia îndeaproape și suntem în continuare pregătiți să uh, ducem un dialog constructiv cu autoritățile polone. Intro... Lansarea de uh, procedura, proce... lansarea procedurii de infringement nu uh, exclude dialogul. Voi fi uh, la Zagreb, la reuniunea informală a miniștrilor de, interne și de, de justiție și de afaceri interne invit ministrul uh, polon uh, al justiției să profite de această oportunitate și să uh, intre într-un dialog constructiv cu mine. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Așteptăm acum, cu nerăbdare, răspunsul Consiliului. Doamnă Brânjac. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă asigur din nou că Consiliul și președinția acestuia acordă deosebit de multă importanță acestui subiect. Considerăm că doar un efort comun din partea statelor membre și instituțiilor, eh, deopotrivă, va permite ca statul de drept să rămână piatra de temelie a proiectului nostru comun. După cum spuneam, Consiliul de Afaceri Generale a discutat despre situația din Polonia referit din ultimii doi ani și în uh, timpul președinției noastre